Bate un, un vânt de noutate prin, în Banca Centrală Europeană. Există, nu mai există certuri, există un dialog constructiv despre cum uh, poate să pună capăt uh, activităților de finanțare poluante de către BCE și cum uh, poate fi îmbunătățit, cum poate să se, să se ajungă la o egalitate de gen în factorii decizionale de la Banca Centrală Europeană. Uh, și sper, doamnă Lagar, că veți registra progrese reale din funcția pe care o aveți acum. Banca Centrală Europeană trebuie să aibă un rol important pentru implementarea unei taxonomii de mediu în Uniunea Europeană și, în plus, ar trebui să, să încurajați guvernele să, să investească mai mult în, dura, în durabilitate, să profite de acest mediu cu dobânzi reduse pentru a face aceste investiții. Dacă veți continua cu încredere în această direcție, doamnă, doamnă Lagarde, uh, sunt sigură că la un moment dat uh, toți guvernatorii centrali vor dansa așa cum le veți cânta dumneavoastră. Mulțumesc, doamna uh, Evren. Merci. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă președinte, domnule comisar, raportul anual al BCP 2018, pe care îl vom vota mâine în plen, va fi primul document pe care îl vom transmite în numele Parlamentului European și sper că acele recomandări uh, vor fi o bază pentru un dialog frecvent cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. În acest raport noi vorbim despre problemele cu care se confrunta economiile noastre, deci probleme cu care se va confrunta și BCE-ul, prin urmare la Davos în ianuarie, la Forul Economic Mondial, ați evocat nevoia de a întări uh, rezistența la atacuri cibernetice. Și să nu uităm că un atac de mare amploare ar avea niște urmări considerabile asupra economiei europene. Prin urmare, Trebuie neapărat uh, restructurată um, arhitectura de cooperare în acest domeniu la nivel european și internațional. Nevoie de strategii comune și trebuie să facem eforturi coordonate pentru a face față riscurilor care vin odată cu transformarea digitală. Da, să acceptăm că există riscuri, însă după aceea trebuie să trecem la acțiune. Trebuie să garantăm rezistența infrastructurilor piețelor financiare și să promovăm cooperarea în acest domeniu între băncile din zona euro. Doamna Lagarde, Eh, eu știu că pot conta pe fermitatea dumneavoastră, pe implicarea dumneavoastră pentru a face față acestei probleme. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Ajungem um, în acest fel la procedura intervențiilor spontane. 14 persoane care s-au înscris la cuvânt. Pot accepta doar 9 intervenții și încep cu colegul Georgios din Grecia. Kirtsos. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, vreau să-l felicit pe domnul Mavrides pentru acest raport extraordinar și felicitări tuturor acelora care au colaborat cu el. Vreau uh, să-i spun uh, doamnei Lagarde să asume intervenții mai importante, mai importante chiar decât cele ale domnului Draghi. Vreau să mai adaug două întrebări la deja uh, o rafală de întrebări. În uh, ce privește sistemul bancar elen, din 2008 uh, situația s-a îmbunătățit. Aș vrea însă să ne spuneți un pic mai mult uh, despre direcția spre care trebuie să ne îndreptăm și cu ce ritm. Uh, în al doilea rând, întrebări care se încadrează deja pe linia generală pe care au abordat-o alții înaintea mea. Pentru tranziția ecologică avem nevoie de investiții suplimentare și, după cum spunea domnul Draghi în 2018, dar deja oricum cunoscut, trebuie să îmbunătățim calitatea creditelor pentru a încuraja investițiile. Mi-aș dori să știu ce părere are domnul Lagarde. Doamna Marcus. Marcus. Doamna Marcus. Margarida Marcus. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Parabéns, Mavridis, pelo teu rotório ceea ce privește acest raport, doresc să mulțumesc raportorului și să mulțumesc doamnei Lagarde. Știm cu toții că se impun progrese semnificative în direcția unii bancare și a unii piețelor de capital. Până acum s-a mers încet și progresele au fost limitate. Primul pilon al unii bancare nu a fost definitivat încă. Un rol mai important pentru euro înseamnă, în primul și în primul rând, voință politică Uniunea Economică și Monetară trebuie să beneficieze de un instrument bugetar care să reziste la șocurile externe. Banca Centrală Europeană are un rol important de jucat în acest context și de asemenea trebuie să joace un uh, rol important în combaterea efectelor schimbărilor de climă împreună cu alte instituții și cu omologii din restul lumii, banca trebuie să întărească rolul monedei euro ca monedă de rezervă, mai ales în contextul organizațiilor internaționale. Vă mulțumesc! Domnul pe care are cuvântul este în sală? Is not here. Uh, Mr. Kerea, please. Se pare că nu e în sală domnul Corea Billy. Thank you. Uh, just to say at the outset, I'm um, at... Vă mulțumesc. Doream de la bun, de la bun, bun început, doamnă Lagar, să mă refer la pactul de stabilitate și de creștere și uh, a impactului negativ pe care îl are asupra economiilor uh, europene și a capacităților de a finanța pactul ecologic uh, european. În context și în contextul situației fiscale, Comisia Europeană revizuiește mm, sau intenționează să revizuiască în uh, viitorul apropiat pactul de stabilitate și creștere. Și mă întrebam dacă Banca Centrală Europeană nu ar trebui să aibă un rol uh, special în a monitoriza această revizuire din partea Comisiei Europene să o influențeze, de ce nu? Pentru că dacă uh, ne dorim o economie dinamică, cred că pactul de stabilitate uh, și creștere nu reprezintă un cadru care să permită investițiile necesare în zona euro, în economia zonei euro. Și în fine, v-aș ruga să examinați situația băncilor irlandeze și a ratelor de dobândă Um, a creditelor uh, imobiliare, ipotecare, pentru că în Irlanda aceste dobânzi sunt de 3 până la 4 ori mai mari decât ratele uh, plătite în restul uh, zonei euro. Domnul Joao Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus astăzi aici, Ah, măsurile prelungite de politică monetară nu au fost suficiente pentru a opri uh, scăderea creșterii economice. Nu știm când uh, va veni următoarea criză, însă știm că atunci când va lovi, economiile din regiunea periferică a UE vor fi la fel de lipsite de protecție ca și acum 10 ani. Și asta din cauza monedei unice. Și odată ce nu vom mai putea face nimic cu măsurile neconvenționale, aceste țări vor fi expuse la o vulnerabilitate și mai mare, vor fi prinse practic în capcana monedei euro care impune niște politici bugetare clare care frânează mm, creșterea, mm, pune obstacole în ceea ce privește creșterea salariilor. Aceiași care spun că e nevoie de o politică bugetară pro-creștere încearcă în același timp să uh, impună regulile din uh, pactul de creștere și stabilitate. Asta e capcana monedei euro. Se spune că trebuie adâncită uh, moneda euro, însă eu cred că trebuie să scapă, scăpăm în primul rând de această capcană. Domnul Castaldo are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Drumul înspre o uniune economică și monetară mai solidă e plină de aspecte nerezolvate deocamdată care presupun un efort din partea tuturora pentru a găsi un uh, solid. După progrese timide la începutul crizei, ritmul acestora a început să se încetinească. S-au prezentat anumite proiecte, însă propunerea fundamentală pentru a finaliza Uniunea Bancară Europeană drept sistem global care să garanteze depozitele e în continuare destul de lent. Finalizarea EDIS, un proiect fundamental pentru a oferi garanții um, deponenților uh, în continuare încetine, înregistrează o evoluție destul de lentă. Vreau să scot în evidență și să insist asupra, a insista doar asupra reducerii riscului drept condiția preliminară pentru EDIS e greșit. Nu putem uh, insista, de pildă, pe titlurile de stat pentru a reduce riscul pentru EDIS. Ar fi absurd pentru că în acest fel am slăbit sistemul uh, monetar european. Trebuie să acționăm acum, pentru că, în caz contrar, dacă nu am face nimic, prețul de plătit ar fi mult prea mare. Mulțumesc, domnul Kelly. În primul și în primul rând, e o plăcere să o revedem pe doamna Lagarde. Vă felicit pentru numirea în noua funcție. Și dumneavoastră și domnul Draghi trebuie să fiți felicitați că ați păstrat moneda euro într-o poziție stabilă și economia europeană într-o poziție de stabilitate. Am avut alegeri în Irlanda și o temă centrală în campanie a fost situația locuințelor. S-a vorbit deja de rata dobânzilor, <clears throat> dar o altă problemă sunt regulile de creditare – sunt oameni în Irlanda care au diplome universitare, slujbe foarte bune și nu-și permit să cumpere o casă. Sigur, e o lipsă de locuințe, dar chiar și unde ar exista locuințe pe piață, problemele persistă. Sunt mulți tineri care locuiesc încă în casa părinților, deși au fost la facultate, au slujbe bune, bine plătite și cu toate astea nu-și permit să cumpere o casă din cauza regulilor adoptate de băncile noastre. Ar, ați putea întrevedea vreo soluție, ați putea oferi o rază de speranță acestor categorii de persoane care au o slujbă bună și încearcă să-și cumpere o casă. Mulțumim, domnului Ișteveza. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Lagarde, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Înainte de toate, vreau să-mi exprim uh, sprijinul pentru acest uh, raport pe care l-a elaborat colegul meu, Costas Mavrides, de la Grupul Socialist. Cred că este un raport complet care include toate aspectele esențiale. Poate un element suplimentar uh, pe marginea celor deja Uh, scoase în evidență de domnul uh, Fernandez o reprezintă luarea în considerare a noilor instrumente. Eu cred că cu aceste dobânzi uh, deosebit de scăzute și prin achiziție, programele de achiziționare nu vom atinge obiectivele dorite. Da, e nevoie de sprijin fiscal, însă obiectivul de inflație al BCE nu are alte condiții. Banca Centrală Europeană trebuie să-și îndeplinească acest obiectiv. Poate ar putea să se ia în calcul, de pildă, un transfer direct uh, uh, către gospodăriile din uh, zona euro pentru a încuraja în acest fel consumul și pentru a ajunge la obiectivul de inflație de 2%. Mulțumesc! Încheiem în acest fel procedura intervențiilor spontane și îi dau cuvântul domnului Dombrovski, vicepreședintele Comisiei, pentru remarcile de încheiere. Domnule președinte, doamnă președinte, stimați eurodeputați, această dezbatere a demonstrat că există o convergență largă de păreri vis-a-vis de majoritatea punctelor acestui uh, raport și mă bucur să văd că situația este uh, așa. O să mă refer la punctele care au vizat în mod direct Comisia Europeană. Raportul noastră încurajați Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană să um, examineze, să analizeze posibilitatea introducerii unor criptomonede oficiale. Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană examinează potențialele beneficii și provocări aduse de asemenea monede virtuale. Avem nevoie de continuarea acestor studii, însă cred că institu- toate instituțiile europene pot interacționa pe marginea acestui subiect. Ne bizuim în continuare pe sprijinul dumneavoastră pentru a construi fundațiile necesare unei creșteri economice durabile în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dau acum cuvântul președintei Băncii Centrale Europene, cuvântul și aș dori să îi mulțumesc pentru primirea amabilă uh, a membrilor Comisiei Econ de ieri la, Fran- de la Frankfurt. Vă dau cuvântul, doamna președintă. I press? It's working. It is working. Okay. Well, Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, nu știam că trebuie să mă ridic pentru a mă adresa acestui for, deci îmi cer scuze, nu am făcut-o prima oară. Prin urmare, voi respecta regula pe care se pare că o aveți în această privință. În primul rând, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog pe care tocmai l-am avut. Acesta face parte din ceea ce noi la Banca Centrală Europeană și mai general în uh, Eurosistem vrem să um, avem cu opinia publică, cu societatea civilă, cu reprezentații acestea, însă mai important, vrem să avem acest dialog cu cei care îi reprezintă pe cetățenii europeni, adică dumneavoastră, membrii Parlamentului European aleși de cetățeni. Și acest exercițiu face parte din răspunderea pe care o avem față de dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră față de cetățenii europeni. Am uh, operat câteva modificări, am făcut câteva modificări în ultimele luni, însă printre acestea cele mai importante sunt cele ce țin de strategia aprobată luna trecută cu dumneavoastră și acestea se referă la dialogul constant pe care trebuie să-l avem cu dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră cu cetățenii. Deci vă mulțumesc! Eu credeam că urma să mă refer doar la câteva elemente din strategia noastră de revizuire pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. În primul rând, unii dintre dumneavoastră v-ați referit la politica monetară și componentele actuale pe care le folosim pentru a ne pune în practică politica și elementele la care am recurs din 2014 celor care susțin că această politică monetară și mai ales instrumentele sale neconvenționale au fost contraproductive, ei bine, pe aceștia ea și încuraja să se uite la impactul acelor instrumente neconvenționale asupra economiei, să vadă în ce fel au crescut, au dus la creștere economică și au ajutat economiile din zona euro mai ales să se descurce mai bine uh, decât s-ar fi descurcat fără acele instrumente ce țin de politica neconvențională. E greu să măsori exact uh, în ce măsură a crescut zona euro, însă modelele noastre arată că acea creștere a fost uh, de peste 2,53% de când politicile respective au fost aplicate. La fel, a contribuit și la inflație, deoarece știți, de când s-a instituit moneda euro și de când s-a revizuit strategia în 2003, inflația se... Deci creșterea se măsoară făcându-se referință la inflație. Deci acestea au fost elementele folosite din 2014 încoace care au dus la o creștere ușoară a inflației. Ne-am fi dorit să crească mai mult inflația, e drept, și poate că așa s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi folosit și alte instrumente pe lângă politica monetară. Însă, așa cum a fost, inflația a crescut cam cu 0,5%, probabil. Ceea ce nu e rău dacă e să ne gândim la nivelul actual. Celor care spuneau că inflația era de jur de 1%, vă reamintesc că în ianuarie inflația a fost de 1,3%, ceea ce nu este obiectivul nostru, însă este peste procentul de 1% menționat. Deci acele instrumente neconvenționale și acele măsuri au ajutat economiile noastre și le ajută în continuare. Dacă vă uitați la volumul și la numărul de finanțări noi, uh, prin uh, economia reală, fie că e vorba de corporații, de companii sau de gospodării, vedem clar că există finanțare Uh, cu costuri foarte scăzute și uh, notez ce ați spus dumneavoastră în legătură cu băncile din Irlanda și dobânzile pe care le percep, deci vom analiza acea problemă. Însă costul finanțării a fost căzut și mai scăzut pentru economia reală. Și în al doilea rând, volumul de finanțare în economie a crescut și a continuat să crească. Ați văzut recent comentarii în legătură cu faptul că există o încetineală. Da, există pentru companii, nu pentru gospodărie, să creșterea totuși se menține. Deci eu aș spune că uh, a existat un efect foarte pozitiv asupra economiilor noastre și ca parte a revizuirii strategiei noastre evaluăm cât de eficiente au fost aceste măsuri Însă, de asemenea, așa cum ați menționat și unii dintre dumneavoastră, ne uităm și la efectele cumulative sau efectele secundare asupra cetățenilor și economiilor. Deci asta va fi, practic, ă, asta va ține de revizuirea noastră. Un al doilea lucru pe care vreau să-l accentuez, să-l subliniez, m-am vorbit despre instrumentele de politică monetară și cum le vom măsura și cum vom măsura beneficiile aduse de acestea și efectele negative de asemenea. Ei bine, e vorba de schimbarea climatică. Nimeni nu poate să-i ceară băncii centrale europene să uh, facă ce trebuie să facă guvernele naționale. Ca fost uh, director la FMI, nu am cum să nu vă reamintesc că unul din instrumentele esențiale în ceea ce privește schimbarea climatică este stabilirea unui preț corect uh, pentru uh, emisiile de carbon. Și nici BCE-ul și nici o altă bancă centrală din lume nu poate hotărâ și stabili asta. Deci, pe măsură ce vom face această revizuire a strategiei, vom stabili în ce măsură problema schimbării climatice și combaterea schimbării climatice au un impact asupra politicilor noastre. Fie că e vorba de stabilitatea prețurilor, obiectiv primar, și impactul asupra acestui obiectiv primar, fie că e vorba de gestionarea riscurilor, Uh, și aici noi suntem responsabili în fața cetățenilor și în fața dumneavoastră când ne alcătuim portofoliile, portofoliul nostru. Deci să vedem dacă riscurile într-adevăr au prețul corect și dacă uh, riscul asociat schimbării climatice uh, e mm, uh, măsurat uh, în ceea ce privește uh, portofoliul nostru și ce include acesta. Deci vom ține cont de schimbarea climatică și de alte aspecte mai tradiționale pe care le vom uh, cuantifica. Însă în acest context al revizuirii de strategie vom continua acest dialog nu doar cu dumneavoastră, ci și cu Comisia Econ. Președinta Comisiei Econ a fost aici, precum și mulți membri acestei comisii sunt în sală, deci în continuare vom avea acest dialog și ne dorim foarte mult să fie un dialog în două direcții. Îmi cer scuze pentru cei care aveau întrebări specifice legate de anumite țări specifice. Vă voi răspunde în mod bilateral um, pentru a vă da detalii în legătură cu anumite state membre sau anumite bănci specifice. Vă mulțumim, stimată doamnă Lagarde. Nu pot decât să vă mulțumesc și să vă urez toate cele bune în activitatea dumneavoastră în interesul Uniunii Europene și în interesul tuturor. Acest punct de pe ordinea de zi îl va încheia raportorul, domnul Costas Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt în ceea ce mă privește, iau notă de două aspecte în particular. Domnul Lagarde, ați văzut astăzi că în Parlamentul European uh, opiniile diferă. Dar Haideți să ne gândim la, la trecut, la, la anii în care domnul Draghi a fost conducătorul instituției noastre. El a fost hotărât să salveze zona euro și aș spune că a salvat și proiectul european în integritatea sa. Și sunt unii care nu se ierte niciodată acest lucru. Dar să trecem la prezent. Spuneați, pe bună dreptate, în declarația noastră introductivă, că în linii mari, vedem la fel lucrurile atunci când vorbim de provocările care ne așteaptă și chiar și domnul Dombrovskis și într-o care măsură întreaga Comisie Europeană sunt pe aceeași lungime de unde cu noi. Aș adăuga însă că există anumite elemente, ca și cele evidențiate de noastră, sunt elemente care lipsesc. Cred că principala provocare pentru noi toți e să facem ce trebuie să facem, să arătăm cetățenilor că putem face acest lucru că le putem îmbunătăți viața de zi cu zi prin metode specifice, definitivând Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și altele. De aceea, dumneavoastră, doamnă Lagarde, va trebui să realizați acest lucru. Să, să ne îndreptați spre o reală convergență a economiilor noastre și vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Se încheie dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarație a Consiliului și a Comisiei referitor la măsurile restrictive referitoare la situația din Venezuela, intrarea ilegală a unei persoane care se afla pe lista sancțiunilor pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și în uh, numele Comisiei îi dau cuvântul domnului vicepreședinte Borel. Vă urez bun venit! this year Domnule Borel, sunteți gata? Borel in Domnul Borel ia cuvântul în rolul dumnealui de înalt reprezentant al Consiliului și al Comisiei Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Actuala dezbatere se referă la o încălcare a regulilor noastre privind un caz care vizează Venezuela. Cadrul reglementar de reglementare a fost introdus în 2017 în încercarea de a asigura un proces de natură a readuce democrația și statul de drept în Venezuela. Aceste măsuri presupun și restricții de circulație și înghițarea activelor pentru 20 de persoane, printre care și vicepreședintele acestui stat Venezuela. Anecting. Interdicția cere statelor membre să ia măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitul pe teritoriul lor a acestor persoane din lista celor vizați de interdicție. Știți că în materie de sancțiuni competențele sunt partajate în Uniunea Europeană, în primul și în primul rând. În toate cazurile, statele membre trebuie să pună în aplicare și să verifice respectarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană pe teritoriul propriu. Încă o dată, în toate cazurile, statele membre sunt răspunzătoare de aplicarea și verificarea respectării sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Prin urmare, când se discută o posibilă încălcare acestor sancțiuni sau încălcarea principiului înghețării acțiunilor sau în acest caz restricția de călătorie, statul membru vizat trebuie să investigheze și să stabilească dacă într-adevăr s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În ceea ce privește monitorizarea respectării sancțiunilor, Comisia are un rol general de monitorizare în ceea ce privește aplicarea uniformă a acestor măsuri în domeniile care țin de competențele Comisiei. În cazul înghețării activelor și a măsurilor sectoriale, de exemplu. Însă, nu tot așa stau lucrurile și pentru interdicțiile de circulație sau pentru embargouri privind armamentul putem discuta dacă se impune sau nu ca statele membre să transfere aceste competențe către Uniunea Europeană. Însă, dacă vrem să facem așa ceva, trebuie să modificăm tratatele. Deocamdată, însă, situația e clară. Comisia nu poate demara procedură de încălcare atunci când e vorba de nerespectarea unei interdicții de călătorie. Interdicțiile de călătorie sunt menționate doar în deciziile Consiliului și, prin urmare, nu fac parte din acheul comunitar. Prin urmare, Comisia nu joacă niciun rol în monitorizarea respectării acestora și nu poate demara procedura de încălcare. În calitate de înalt reprezentant, vorbind aici în numele Consiliului, trebuie să asigur aplicarea politicii comune externe și de securitate, inclusiv a sancțiunilor adoptate în Consiliul de Statele Membre. În acest context, Serviciul European de Acțiune Externă, prin consultare cu Uniunea Europeană, rămâne în contact direct cu statele membre pentru a se asigura că aceste sancțiuni sunt aplicate omogen în toate statele membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Borel. Trecem acum la dezbaterea noastră. Are cuvântul doamna Monserrat pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Venezuela și politica din Venezuela au ajuns în Spania grație lui Iglesias și Monedero. Nu sunt cuvintele mele, ci cuvintele lui Pedro Sánchez, actualul prim-ministru al guvernului spaniol. Le-a pronunțat în 2016. Și acum știm că nu era o critică din partea lui, ci din potrivă un elogiu. Astăzi, Pablo Iglesias este vicepreședinte, viceprim-ministru în guvernul spaniol. Guvernul lui Sanchez este cel care i-a deschis porțile ceavismului pentru a intra în Europa, pentru că ministrul socialist Avalos s-a întâlnit cu Delcy Rodriguez, vicepreședinta guvernului uh, lui Maduro, pe teritoriul spaniol, pe teritoriul european, încălcând în acest fel regimul de sancțiuni pe care Uniunea Europeană îl impune unui regim totalitar care calcă în picioare drepturile omului. Guvernul lui Sanchez nu doar că nu a respectat aceste dispoziții, ci minte, pentru că fiecare versiune nouă care apare referitor la această întâlnire face ca cea anterioară să pară o minciună. A pierdut orice formă de credibilitate și le cerem instituțiilor europene să afle care este adevărul, pentru că poporul din Venezuela este înfrățit cu cel spaniol. Milioane de cetățeni călcați în picioare de despotul Maduro. Pentru acele milioane de oameni care au fugit din Venezuela, trebuie să aflăm adevărul și să se aplice regimul de sancțiuni spaniolii, restul europenilor, acest parlament, întotdeauna ne-am ridicat glasul pentru a apăra libertatea Venezuelei. Iată de ce îi cerem Consiliului Uniunii Europene să încheteze ce s-a întâmplat, să ne ajute să aflăm adevărul și să nu se mai repete niciodată un scandal care face ca Europa să se rușineze. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Monserrat. Urmează pentru un minut colegul Moreno Sanchez. Doamnă Monserrat, permiteți o întrebare? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o întreb pe doamna Monserrat dacă îi se pare corect să folosească, instrumentul, să folosească Parlamentul European drept instrument pentru a ataca guvernul spaniol, știind în plus că această instituție nu are competențe în materia pe care o abordează. Dacă consideră că da, e adecvat, poate că anumite grupuri politice ar fi tentate să aducă alte subiecte de interes național, despre care multe cetățeni vor să află multe, de pildă cum că pentru prima dată doi prim-ministri ai guvernului, Aznar și Rahoi, președintele întrerupe Ich weise Vă atrag atenția că atât în ce privește întrebările, cât și răspunsurile legate de cartonașul albastru, după 30 de secunde, după 30 de secunde am dreptul să vă întrerup. Vă mulțumesc! Ca de obicei, un paravan de fum această campanie împotriva Spaniei e cea pe care o purtați dumneavoastră, deschizând ușile Europei regimului chavist. Știți acest lucru, nu ați respectat uh, sancțiunile, ați mințit și trebuie să ne dați explicații. Ați pierdut orice formă de credibilitate și uh, pretindeți ca toți cetățenii spanioli să piardă de asemenea credibilitatea, după exemplu dumneavoastră. Iată de ce vă cerem să vă îndepărtați de populism și de ceavism și să apărați cu adevărat Europa astăzi și aici. So, jetzt folgt der Kollege Moreno. Acum are cuvântul domnul Moreno Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnule, dragă Dolores, dragă Jordi. 9 din 10 oratori suntem uh, spanioli la această dezbatere. Deci întreb pe cei care au avut această inițiativă, care au promovat această inițiativă. De altfel, iată, emiciclul e aproape gol. Credeți că asta chiar e o dezbatere europeană? Nu vă faceți de râs cumva? În continuare, intenționați să folosiți Parlamentul European pentru a critica așa neloial guvernul din Spania. Dragi uh, deputați din PP, uh, deputați de la Vox, sunteți niște uh, irresponsabili, lipsiți de loialitate și aduceți grav atingere imaginii, imaginii Spaniei aici în Parlamentul European. Nu v-ați gândit nicio clipă, de fapt, la poporul din Venezuela. Ce vrea acest popor de la noi? dialog, unitate și nu dezbatere și confruntare. Guvernul spaniol a acționat și acționează ca interlocutor recunoscut de guvernul și opoziția din Venezuela pentru a obține o soluție politică, democratică, negociată care să ducă la organizarea de alegeri uh, libere și uh, corecte. Și în momentul acela, Parlamentul European va acționa trimițând o misiune electorală. Vă rog să învățați să lucrați să, așa cum trebuie în Parlamentul European și să nu mai faceți ce ați făcut. Domnule Moreno Sanchez, acceptați o întrebare din partea domnului Wallace? Vă rog. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ultimul vorbitor a spus că Uniunea Europeană face bine recunoscând și apărând uh, poziția Spaniei. Nu știu care este poziția Parlamentului European, însă și, și am probleme cu poziția Spaniei față de uh, Venezuela. Nu sunteți de acord că recunoașterea lui Guaido este o rușine pentru toți cei care mm, uh, sunt membri ai Parlamentului uh, European. Este o rușine pentru că, ca o instituție alasă din Europa să-l fi recunoscut uh, pe Guaido. Sanchez. Domnul Moreno Sanchez. Breve, cred că l-a dicho. El gobierno socialista de España es... Poziția Spaniei este coerentă. Ceea ce ne dorim noi este o soluție pentru întreg poporul venezuelan. Însă diferența e că noi vrem dialog și nu confruntare și dezbinare. Doar vo- ă, soluțiile vor putea fi găsite doar așa, dacă uh, îi unim și nu îi dezbinăm. Și de aceea guvernul spaniol face tot posibilul pentru a uh, găsi o soluție negociată, democratică, uh, Vă mulțumesc, domnule Moreno Sanchez. Domnule Wallace. Domnule Wallace. Aș dori să vă atrag atenția pentru cuvintele pe care le-ați uh, folosit. Domnul Cania, sunt minut și jumătate. Președinte, va ser complicat. Domnule președinte, va fi complicat să mă ridic deasupra norului socialist, dar am să încerc. Uh, Domnule Borel, mi-aș fi dorit ca dumneavoastră să fi luat cuvântul în calitate de înalt reprezentant, nu ca fost ministru din guvernul Sanchez. Și am să vă explic de ce. Pentru că nu e o dezbatere națională, e o dezbatere referitoare la legitimitatea și credibilitatea politicii externe a Uniunii Europene și respectul din acest institu- instituție. Nu știu cum um, mai putem cere, mai pretinde respect în dovadă de acest teatru. Instituția noastră a cerut uh, să intensifice eforturile împotriva regimului lui Maduro cu sprijinul dumneavoastră. Ori, dacă un stat membru decide să încalce o rezoluție a acestei instituții, înseamnă că nu respectă legitimitatea acestei instituții. Atunci, cum vor avea încredere ceilalți în Uniunea Europeană dacă nici măcar statele membre nu respectă deciziile adoptate de această uh, de Uniunea Europeană și instituțiile sale. Trebuie să ne amintim că aceste rezoluții ne obligă pe toți eh, statele membre, Consiliul și Comisia, pentru că Comisia are rolul de a vegea la sancționarea nerespectării obligațiilor. Și adevărat, e cât se poate de evident că guvernul spaniol nu a respectat aceste obligații, nu a respectat decizia Parlamentului și ce e evident e că Comisia nu a făcut nimic. Întreb dacă guvernul i-a comunicat Consiliului uh, această excepție acordată guvernului, regimului lui Maduro, nu este evident că acest lucru nu s-a, nu s-a întâmplat și dumneavoastră nu sunteți cât de puțin în, uh, îngrijorată. Vă mulțumesc. Nu mai aveți cuvântul, domnule Canias. Și vă atrag atenția că le atrag atenția Uh, și nu le permite acelor colegi care și-au depășit timpul să accepte să primească cartonaș albastru. Are cuvântul domnul Urtasun acum. Mulțumesc. Nu e vorba de un caz european, deoarece e o competență națională aplicarea acestor decizii. Ce s-a întâmplat e că aici a fost adus o dezbatere din Congresul Deputaților și îmi cer uh, scuze în numele tuturor colegilor pentru că am ocupat o parte din dezbaterea din Parlamentul European cu o discuție care o avem noi între noi, nouă spanioli e destul de regretabil. Vreau de asemenea să spun uh, cinstit că făcând așa ceva uh, aducem uh, atingere reputației delegației spaniole aici. O spun și îmi pare rău că trebuie să o spun. Și mai am un mesaj pentru colegii europeni din PPE și de la Renew, care n-au venit, doar câțiva au venit. Cei care sunt aici îi respect, însă luni au votat să avem această dezbatere. Ce vom face de acum? De fiecare dată când vom avea o discuție națională, o dezbatere națională, o vom aduce aici în hemiciclu, în ce vom transforma Parlamentul European? Vă cer respect și responsabilitate pentru lucrurile foarte serioase și importante pe care trebuie să le desfășurăm aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Urtasun. Este obiceiul meu că dacă i-am luat cuvântul, i-am -am, dacă am întrerupt un vorbitor pentru că și-a depășit timpul alocat, nu îl recompensez permițându-i să accepte o întrebare. Deci, nu îi voi concede domnului Canias cartonașul albastru. Are acum cuvântul domnul Terci. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, domnul Borel, sincer, e îndrăzneț și e amuzant ca noi aici, Parlamentul, Consiliu, care de, Consiliul de altfel intervine peste tot, ne spune că noi comitem o ingerință în, într-un stat membru pentru că cerem Comisiei să aplice sancțiuni unor criminali care guvernează în acel sistem mafiot din Venezuela. Mi se pare de dreptul hilar că noi nu putem face nimic când noi de altfel ne implicăm în sistemul de învățământ al maghiarilor, în sistemul uh, de justiție al polonezilor și așa mai departe. Iar pe de altă parte să nu uh, pretindem că ar fi o dezbatere spaniolă, ci e, un dez- e o dezbatere referitoare la regulile uh, Uniunii Europene care au fost încălcate de un guvern socialist-comunist pe care îl avem în Spania de peste o lună și care a organizat o întâlnire clandestină cu un regim criminal pe teritoriul spaniol. Cine știe pentru ce, cu ce condiții și din ce motive obscure. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Terci. Are cuvântul doamna Villanueva Ruiz pentru un minut. Absolutamente grotesco. E grotesc și lipsit de responsabilitate faptul că poporul venezuelan <laughs> practic e folosit în felul ăsta. De fapt, puțin vă pasă dumneavoastră de soarta celor oameni. Venezuela e o țară dezbinată, e nevoie acum de responsabilitate, trebuie să pună în capăt sancțiunilor pentru că suferă populația și e nevoie de niște alegeri cu garanții. Da, transmiteți un mesaj spunând că mm, această întâlnire a creat multă neliniște, domnule Terci, asta spuneați. Neliniște uh, vine din faptul că nu putem uh, oferi un viitor tinerilor noștri. Neliniște vine din faptul că agricultorii nu au prețuri corecte la alimente. Neliniștea vine din faptul că o multinațională precum Endesa întrerupe furnizarea cu lumină cu curent electric. Însă, de fapt, dumneavoastră puțin vă pasă de ce li se întâmplă spaniolilor. Dumneavoastră nu vreți decât să dezbinați. Și vă spun un lucru. Țara noastră, Spania, nu e o țară în alb și negru, așa cum o prezentați dumneavoastră. Țara noastră o țară cu viitor și oamenii noștri vor merge înainte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Villanueva Ruiz. Nu voi uh, permite aici un cartonaș albastru. Urmează acum domnul Lopez Gil. În... Nu e vorba de o dezbatere referitoare la Spania sau Venezuela, ci este o intervenție necesară referitoare la principiile noastre, pentru că există valori uh, fireștele, intrinsece ale acestei uniuni, precum respectul statului de drept, transparenței și uh, legalității. Recent am aflat cum uh, guvernul spaniol a eludat sancțiunile adoptate de acest Consiliu în luna iunie anului 2020. 18. Măsuri care nu permit uh, intrarea pe teritoriul european al reprezentanților uh, regimului lui Maduro. Îi cerem Consiliului să ancheteze în amănunt acest subiect prin intermediul uh, grupului Relix și să informeze Parlamentul. Nimeni nu poate fi deasupra legii, niciun stat și nici guvernanții. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Gil. Are cuvântul doamna González pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aceasta nu este o dezbatere europeană, ci o dezbatere care ar trebui să aibă loc în uh, Camera Deputaților din Spania. Vă faceți de râs, deși v-ați uh, unit cu toți. acolo, sunteți totuși o minoritate care nu reușește să construiască o majoritate în Parlamentul Spaniei și eu îmi cer scuze de la ceilalți deputați pentru că trebuie să suporte această dezbatere care ar fi trebuit să aibă loc uh, la Madrid. Asta arată că forța dumneavoastră politică nu e constituită decât din 10 deputați și această forță va dispărea, deoarece toate sondajele arată că sunteți nesemnificativi. Domnule Canias, uh, de la Renew, uh, deputat de la Ciudadanos, veniți mai degrabă cu soluții constructive aici pentru a ușura durerile poporului venezolean. Ar trebui împreună să găsim niște soluții pentru a face față nevoilor și pentru a îi ajuta această vicepreședinte nu a fost pe teritoriul Schengen, nu a trecut după controlul de pașapoarte. Credeți că asta, va, ce faceți dumneavoastră, va ușura durerea poporului din Venezuela? Guvernul condus de Sanchez în continuare va căuta o soluție democratică. Alef. Vă mulțumesc, domnule González. Nici de această dată nu voi permite întrebare prin cartonașul albastru. Are cuvântul acum un minut, doamna Cearațova. Că Soi la unic. Mulțumesc. Se pare că sunt singura străină care participă la această dezbatere. Vreau să vă spun că avem astăzi această dezbatere, deoarece ieri majoritatea din acest parlament au votat ca să avem această dezbatere și regret faptul că totul a devenit o dezbatere spaniolo-spaniolească. E vorba de sancțiuni europene aici care au fost încălcate, de fapt. Și miza este credibilitatea Uniunii Europene. Acest caz uh, subminează foarte mult credibilitatea noastră. Cetățenii de Venezuela se așteaptă de la noi, la, așteaptă dreptate și sprijin din partea noastră. Și cei care au fost aici în ultimul mandat știu că de fiecare dată când avem o dezbatere despre Venezuela, eu am avut aceeași poziție. Sancțiuni selective. Au trecut trei ani până când și la Consiliu să se ia prima măsură. Sancțiunile selective sunt instrumentul pașnic cel mai puternic pe care îl avem pentru a face presiune asupra acestui regim, pentru că el să negocieze și pentru a pune capăt oprimării violente uh, asupra populației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Șaranțova. Acceptați o întrebare din partea domnului Garcia del Blanco. Acceptați un cartonaș vostru? Domnule coleg, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Intervenție fără microfon. A se aude bine. Îi mulțumesc foarte mult și doream să întreb pe colega noastră care deplângea faptul că s-ar fi transformat într-o dezbatere spaniolă. Vreau să întreb la ce se aștepta, pentru că e clar un subiect de politică națională care va fi dezbătut în Parlamentul spaniol Dezbaterea este prevăzută în următoarele zile și că în cele din urmă aici e vorba de imposibilitatea unui grup care nu își găsește locul politic să își dea seama ce trebuie să facă și care sunt competențele fiecărui parlament. Nu vă simțiți înșelat de colegii dumneavoastră de la Ciudadanos? Vă mulțumesc, domnule coleg García del Blanco. Doamna Șaranțova, vă rog, dumneavoastră ați votat împotriva anchetei din Parlamentul, dezbătut în Parlamentul Spaniol astăzi. Iată de ce purtăm această dezbatere aici. Și după cum spuneam, e o problemă europeană, sunt sancțiunile europene și e vorba de credibilitatea europeană față de cetățenii din Venezuela. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Lopez pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, um, ca, uh, e în joc credibilitatea UE, dar și a Parlamentului European, care acum, practic, face treaba uh, unui guvern național, nu? Despre asta e vorba aici. Josep Borel a spus astăzi că statele membre sunt competente aici și guvernele trebuie să aplice aceste sancțiuni. Deci nu a spus-o doar Borel, au spus-o vreo 12 persoane și chiar și de la comisie, unde membrii de la PP și de la Liberal au tot spus același lucru, au transmis același mesaj. Și astăzi trebuie să ne reamintim un lucru. Ce ne arată această dezbatere, de fapt? Că pentru dumneavoastră <laughs> Spania nu are deloc importanță și Venezuela nici atât. Din păcate, veniți aici cu discuția asta pentru uh, a ascunde care sunt problemele dumneavoastră în Congresul Deputaților de la Madrid. Noi, socialiștii, vom fi în continuare implicați față de poporul Venezuela și nu vom folosi din punct de vedere politic durerea acestor oameni, așa cum faceți dumneavoastră. Uh, durerea acestor oameni nu are cum să fie o armă ascuțită pe care să o folosiți, mai ales ca să faceți politică aici, în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule Lopez. Permiteți o întrebare din partea domnului Terci? Permiteți domnului Terci să vă adreseze o întrebare? Nu, mulțumesc. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am uh, dublu persoanelor înscrise la cuvânt la, decât aș putea lua, voi ține cont de dezbatere, dar nu numai de, car- de caracterul spaniol al uh, persoanei care a cuvântul. Domnul Lopez Aguilar, pentru început vin din insulele Canare și sunt apropiat de poporul din Venezuela um, care găzduiește descendenții ai poporului din insulele Canare în Venezuela și uh, nu se putea să avem un plen fără o dezbatere referitoare la Venezuela. Am votat o rezoluție care încearcă să sprijine schimbarea înspre democrație din Venezuela. E o dezbatere, nu e o dezbatere despre poporul din Venezuela, suferințele acestea și sau o dezbatere referitoare la spaniole, ci e o dezbatere pe care ați adus-o din Parlamentul spaniol aici pentru că nu aveți o poziție de majoritate acolo și încercați să subminați poziția Parlamentului cu această dezbatere. Um, pentru că nimic nu dăunează mai mult credibilității Parlamentului European decât uh, dezbinarea în sânul Parlamentului European. Încercați să criticați guvernul spaniol profitând de suferința celor din Venezuela. Așa că, domnilor de la Partidul Popular și de la Ciudadanos, vă rog, nu vă comportați ridicol și nu intrați în grotesc. Pentru nu are rost să aducem aici o dezbatere care nu are alt obiectiv decât acela de a critica guvernul spaniol. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Are cuvântul domnul Keller. colegul Keller. Domnule Keller. Nu e în sală. Ba, e în sală, dar nu mai dorește, urmează domnul Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Se preciso fosse ainda. Mulțumesc foarte mult. Dacă Ar fi cumva nevoie de o astfel de dezbatere? Pentru a restabili credibilitatea acestei instituții, mă întreb oare. imigranți na Venezuela, designat... După cum uh, s-a spus deja, e o dezbatere internă, cumplit de crâncenă, care ne aruncă în ridicol pe plan internațional. Vorbim la urmă urmelor de reprezentanții unui guvern ales. S-a încercat înlocuirea lor cu fantoșe ale lui Trump. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Are cuvântul doamna Guerreiro. Doamna Rejo, cer scuze. Gracias, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce credeți dumneavoastră, însă eu am uh, impresia că mă aflu aici în fața unui copil care urlă și dă din picioare pentru că i s-a stricat o jucărie. Da, partide care au pierdut alegerile din Spania se încăpățânează să tot aibă această dezbatere despre care și Comisia crede că ar trebui să o încheiem. Uh, nu se fac eforturi pentru familiile lucrătoare, nu se dorește creșterea salariului minim interprofesional, nu se dorește să se combată ludopatia, de pildă, nu. Dumneavoastră aici și în alte părți faceți același lucru. Nu faceți decât să faceți scandal și nu faceți decât să vă dați mâna cu prietenii din extrema dreaptă. Vă rog, faceți-ne un favor și lăsați o baltă așa acum și pe viitor. V-aș sugera să fiți puțin mai responsabili și să lucrați mai mult pentru interesele populației noastre. Vă mulțumesc! Urmează doamna Deli. Um, mulțumesc foarte mult. E ridicol că stăm aici să discutăm absurdități de acest gen. Eu am criticat guvernul spaniol în repetate rânduri și acum când fac ceva corect am să fiu la fel de francă, am să-i felicit pentru ce au făcut și am să-i felicit că sprijină dialogul în acest context. Cum credeți că se va putea ajunge altfel la o soluție? Noi ce ar trebui să discutăm aici ar fi faptul că am sprijinit uh, un președinte imaginar pe Guaido care n-a reușit, cu, toate, cu tot sprijinul american în spatele tentativei lui de lovitură de stat, beneficiar de ajutor extern pe care îl face țândări. Ar trebui să discutăm aici impactul sancțiunilor asupra poporului venezuelan. Ar trebui să discutăm problemele pe care acestea le-au provocat cetățenilor de rând. Ar trebui să încercăm să punem capăt acestui coșmar și salut eforturile în această direcție și condamn inițiativa de astăzi de a deraia acest proces. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă coleg, doamnă colegă Deli, am încheiat în acest fel uh, procedura intervențiilor spontane și trecem acum din nou la intervenția din partea înaltului reprezentant, domnul comisar Borel. Mulțumesc domnule președinte. În efectul, se trata de... Într-adevăr, da, e vorba de sancțiuni europene. Însă, în conformitate cu normele europene, punerea în practică acestor uh, sancțiuni și controlul acestei puneri în aplicare depinde de statele membre și asta e tot o normă europeană sau poate nu. Pentru a modifica această regulă trebuie modificat tratatul. Și dumneavoastră știți, sau ar trebui să știți perfect, că astfel de restricții de călătorie uh, sunt niște decizii ale Consiliului și, prin urmare, nu intră sub controlul uh, legislației europene. Nu e vorba de legislație europeană, de aici. Deci pentru cetățeanul de rând, care probabil nu e un expert în aceste treburi, acest lucru poate fi surprins o surpriză, însă pe dumneavoastră n-ar trebui să vă ia prin surprindere și să vă miră. De ce vă miră asta? E o decizie a Consiliului și ca atare nu e legislație comunitară. Așadar, Comisia Europeană nu are de jucat niciun rol în ceea ce privește controlarea punerii în aplicare acestei decizii și nu are cum să inițieze o procedură de nonconformitate. Dumneavoastră sunteți eurodeputați, nu știți asta? Cum că vă ia prin surprindere? Hmm. Poate că ar trebui să vă puneți puțin uh, pe treabă și să studiați puțin legislația, nu? N-ar trebui să vă ia prin surprindere. E o decizie a Consiliului. O decizie a Consiliului nu e legislație europeană și dumneavoastră știți asta cu vârf și îndesat. Prin urmare, Comisia Europeană nu are cum să intervină și nici nu are cum să inițieze o procedură de infringement. Și conform regulilor noastre, <laughs> am stabilit că statele membre sunt cele care trebuie să controleze, supravegheze punerea în aplicare. Deci e vorba deci de o normă europeană pe care trebuie să pună în aplicare un stat membru iar punerea în aplicare trebuie să, fie, să se facă sub supravegherea statului membru respectiv. Argumentația mea e greșită cumva din punct de vedere logic? Deci dacă nu greșesc eu din punct de vedere al logicii, probabil greșiți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Se încheie dezbaterea. Urmează acum pe ordinea de zi declarația vicepreședintei vice, declarația vicepreședintelui Comisiei referitor la planul SUA privind Orientul Mijlociu, răspunsul UE în conformitate cu dreptul internațional. Vreau să vă reamintesc că puteți să vă înscrieți la cuvânt